publice franceze despre migranți, cu motivul că acest conținut era mm, plin de ură. Drumul spre iad este plin de intenții bune, dar totuși nu trebuie să ne apărăm mm, instaurând un fel de minister al mm, adevărului, așa cum l-a definit George Orwell în romanul său 1984. În 2019, tentația este mare ca cei care organizează aceste sisteme și sunt adepții globalizării și a tuturor mijloacelor financiare aferente să oprească pe ceea ce ei numesc populiști. Cenzura mijloacelor de comunicare este folosită de, din toate, de, de când ne știm, de către toate regimurile totalitare. Pentru cei care au o ideologie mondialistă și globalistă, trebuie toți cei care se opun la această ideologie trebuie să fie blocați. Chiar aici, în Parlament, s-a creat un cordon sanitar pentru a da la o parte toate responsabilitățile unor deputați. Noi considerăm că trebuie să continuăm această luptă pentru ca să putem să reflectăm aspirațiile profunde ale oamenilor care ne-au votat. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu pare să se fi auzit peste tot că nu se permit cartonașe albastre în cadrul aceluiași grup politic. Deci nu pot să întreb dacă acceptă vorbitorul cartonașul, pentru că este colegul de la același grup. Așa că îi dau cuvântul următorului vorbitor, Vilalba. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, partidul pe care îl reprezint, Vox, este împotriva oricărei ingerințe externe în chestiunile interne ale țărilor noastre. Noi credem, evident, în suveranitatea națiunilor și al state, a statelor membre. Și mă bucur că, măcar o dată, în acest Parlament, chiar și celelalte grupuri politice apără suveranitatea statelor pe care o consideră imposibil de atins. Chiar dacă în tratat nu se vorbește despre suveranitate europeană, ci doar despre suveranitatea statelor membre. Uh, nu ne place faptul că Rusia poate să se implice în procese electorale, dar nu ne place nici că domnul Macron sau cei 52 de deputați ai uh, adunării franceze se implică în alegerile din Spania, sprijinând sau criticând un partid sau altul din țara mea. Doamnelor și domnilor, nu ne plac uh, ingerințele externe, dar nu vrem nici să le folosim ca scuză pentru crearea unei comisii a adevărului, ca cea lui Orwell din 1984, care să ne spună uh, despre instituțiile supranaționale, ce trebuie să fie sau nu dis de instituțiile naționale ale fiecărui stat. Mulțumesc frumos! Aveți cuvântul pentru regulamentul de procedură. Vă rog, da, domnule președinte ne aflăm în această plenară aici pentru a discuta despre știrile false. Dumneavoastră tocmai ați spus că membrii partidului Brexit fac parte din identitate și democrație. Nu este cazul. Dacă tot vorbim de știri false, ar fi bine să ne respectăm unii pe alții, pentru că domnii parlamentari de aici din spate nu sunt deloc la noi în grup și uh, totuși mi se pare că nu aveți dreptate să nu-mi fi dat cartonașul albastru pentru că nu suntem din același grup. Da, mulțumesc, uh, stimate coleg, dar uh, cartonașele albastre președintele le decide și trebuie să citiți dacă vreți și regulamentul cu privire la ele, de aceea v-am respins cererea. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Lenars. Ehm, mulțumesc, domnule președinte. Alegerile libere și democratice alegerile libere și democratice sunt uh, fundația oricărei democrație și trebuie să protejăm democrația, trebuie să protejăm alegerile libere și oricine încearcă să le submineze trebuie să fie respins și combătut. Trebuie să ne uh, pregătim pentru viitorul în care uh, vom fi și mai mult online decât acum. Noile, tehno- noile tehnologii, ca de pildă deepfake, sunt tot mai greu de depistat și tot mai greu este să discernem între adevăr și fake news, știrile false Eh, este important să, eh, ca știrile pe care ne bazăm să fie reale și nu false. Da? Din păcate, Facebook și alte eh, organe de mass media sociale sunt cruciale și nu cred că sunt parteneri sinceri în dialogul pe care îl purtăm. Nu cred de asemenea că ne-am făcut temele, adică că am făcut destul pentru a penaliza pe aceia care răspândesc știri false. În lupta noastră împotriva dezinformării trebuie să, să câștigăm suprimația, altminteri este foarte clar că vom deveni victimele acestor amenințări. Avem nevoie de reglementări foarte clare pentru că în multe state membre deja sunt în curs de elaborare astfel de uh, piese legislative. Haideți să facem în așa fel încât să nu avem 28 de legislații diferite, ci una armonizată. Mulțumesc! Ja, wir verstehen Sie. Intervenție fără microfon, limba germană. fraktion. Este sarcina președintelui să decidă dacă se acceptă un cartonaș albastru sau nu și dacă este după aceea acceptat, este problema celui care a luat cuvântul. Dar eu așa am decis și de aceea este așa. Acum domnul Silva Pereira. Mulțumesc, domnule președinte. Manipularea opiniei publice prin intermediul circulării de știri false pe rețelele sociale cu mijloace din ce în ce mai sofisticate și de disimulare este una din cele mai serioase amenințări în fața democrațiilor noastre și este un instrument uh, obscur pentru politici obscure care vin din afară. Planul de combatere al Comisiei Europene este un prim pas și e o bună inițiativă, dar și platformele de uh, rețele sociale trebuie să fie chemate la responsabilitatea lor, iar jurnaliștii trebuie să-și înțeleagă rolul de informare cu rigoare și de denunțarea informațiilor false. Aceste amenințări necesită un răspuns la înălțimea lor. În acest Parlament e nevoie de o comisie specială care să ne permită să îmbunătățim apărarea democrației noastre și asta este ceea ce vom vota și noi vom vota pentru aceste propuneri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Keller! Domnule comisar, Ați spus că uh, ultimele alegeri uh, au făcut obiectul unor tentative de destabilizare și de ingerență din partea unor actori uh, de stat și nestatali. Și mai mulți uh, colegi au vorbit despre acest lucru. Domnule Julian King, ați spus că se uh, vorbește de zeci de mii de conturi false pentru uh, campanii vaste de dezinformare. Uh, Doamnă Iurova, domnule King, în septembrie 2018 ați uh, adoptat o inițiativă împreună cu statele membre pentru a arma Europa împotriva dezinformării și a criminalității cibernetice, dar nu este suficient. Care sunt următoarele etape, următoarele inițiative pentru a consolida convergența strategiilor naționale? Cum să consolidăm și rolul și mijloacele Agenției Europene pentru securitatea cibernetică, astfel încât să creăm un scut european. În sfârșit, grupul nostru susține crearea unei agenții europene pentru protejarea democrației împotriva atacurilor. Sunteți dispuși să susțineți o asemenea inițiativă? Mulțumesc! Mulțumesc. Un punct cu privire la respectarea regulamentului. Vă rog. Domnule președinte, nu vreau să revin asupra prerogativelor președintelui de plenară, de ședință, dar dumneavoastră ați fundamentat decizia dumneavoastră de refuză a cartonașului, spunând că este vorba de același grup. Măcar vă rog să retrageți această motivație, pentru că altfel degeaba purtăm discuții despre știri false. Măcar retrageți motivul pentru care ați refuzat acest cartonaș. Am luat deja poziție față de această problemă și am fost informat că aceasta este regula. S-ar putea să fie vorba de o neînțelegere în ceea ce privește întrebarea care urma să fie pusă. Trecem mai departe acum pe lista de vorbitori și are cuvântul doamna Gregorova. Thank you, dear Mr. Chairman. Mulțumesc, stimate domnule președinte, dragi colegi. Campaniile de dezinformare, ciberatacurile, toate aceste noi uh, amenințări într-o democrație liberă și la adresa unor alegeri libere și democratice au început să fie folosite din ce în ce mai intens și eficient de către uh, cei care le utilizează din exterior. Trebuie să facem o nouă strategie de apărare, trebuie să rămânem în același timp um, conștienți că nu putem să lăsăm fundația democrației noastre să fie uh, atacată și distrusă. Nu putem ca monopolurile comerciale să fie cele care să determine ce este liberă exprimare și e nevoie și de o bună gestionare a filtrelor de încărcare și a platformelor online. Propaganda este un inamic, dar în același timp tehnologiile pot fi manipulate și de aceea dacă sunt manipulate la nivel de mase, sunt foarte periculoase pentru alegerile libere, trebuie de aceea să-i protejăm pe cetățenii europeni. În ceea ce privește principiile democratice, pe ele trebuie să le protejăm. Haideți să facem un prim pas în secolul 21, gândindu-ne la toate acestea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamna Andersen, Cristina, are cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, vorbim astăzi despre planul de acțiune al Comisiei Europene împotriva dezinformării. Da, chiar e o glumă? Tocmai Comisia Europeană consideră că este aptă să combată veștile false, când este practic cartierul general al tuturor atelierilor de producție a știrilor false. Într-o broșură, 60 de motive pentru UE, pe 64 de pagini, oamenilor li se spune de ce Uniunea Europeană și moneda euro sunt bune pentru ele. Pe pagina 16 se zice, mulțumită politicii BCE, statele membre au economisit în anul 2016 50 de miliarde de euro. Asta este chiar un fake news, pentru că este o inducere în eroare premeditată a popoarelor europene, pentru că, de fapt, această așa numită economie este, nu este altceva decât o uh, desproprietărire, o naționalizare față de cetățeni. Dacă doamna președinte desemnată a comisiei, în agenda ei, a spus și citez, pentru generația mea, Europa a fost o promisiune a păcii, bunăstării și a unității și prin uh, moneda noastră unică, prin libera circulație, prin extindere, am făcut ca această promisiune să devină uh, realitate. Păi asta e mama tuturor campaniilor de fake news. Ni s-a promis pacea și bunăstarea. Ce am primit? Am primit Uniunea Europeană, o casă de nebuni birocrați în care o elită politică total desprinsă de cetățeni prin uh, acțiunile sale șicanează populația ce cred oamenii cu și popoarele europene despre această comunitate europeană coercitivă se vede foarte bine în Franța, în țările de jos, în Grecia. Și britanicii și-au exprimat și mai clar nemulțumirea. Dar planul de acțiune al Comisiei este foarte important și de aceea vom susține planul de acțiune al Comisiei prin această contribuție a mea aici acum. Mulțumesc. Doamna Anderson, acceptați un uh, cartonaș albastru din partea domnului Manto? Domnul, din partea domnului Armando? Nu. Da, Bun. Următorul vorbitor înscris este domnul Bütikofer. Stimate domnule președinte, în legătură cu regulamentul de procedură, fără microfon acum, s-a stins microfonul la vorbitor. Domnule președinte, doamna Anderson a numit acest parlament o casă de nebuni birocratică. Este vorba de o jignire la adresa Parlamentului European. Vă rog frumos să citiți regulamentul de procedură și să reacționați. Für diese Mulțumesc foarte mult pentru această sugestie și pentru că ați fost atât de atent să notați formularea. O să, voi, o să sesizez serviciile. Domnul Weimers. An. Utländsk inblandning i demokratiska processer. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția în procesele democratice este neacceptabilă dar uh, dacă oamenii încearcă să cumpere influență în partidele europene sau uh, social uh, democrații, lucrează în locuri unde nu trebuie, tot neacceptabil este. La fel cum este neacceptabil și folosirea banilor europeni pentru a influența alegerile. Avem un raport care spune cum 300 de milioane de coroane suedeze s-au uh, folosit pentru sponsorizarea unor grupuri de lobby um, și campanii ale acestora. De exemplu, asta este Uniunea Europeană pentru mine și este despre a încerca să-i facă pe oameni să participe la alegeri și uh, pentru a nu promova statul național, ci federalismul. Aceasta este o intervenție în procesul electoral și trebuie să fim consecvenți în abordare. Mulțumesc! Are cuvântul domnul Sikorski. Domnule președinte, este prima alocuțiune pe care o țin în această sală și de aceea mă bucur cu atât mai mult că pot să iau cuvântul pe un subiect atât de important. De ce spun uh, acest lucru? Pentru că am fost uh, și eu victima unei uh, campanii de dezinformare care a influențat inclusiv alegerile din Statele Unite. Au fost deja date mai multe exemple în ce privește interferența în Uh, politicile, politica internă a Franței, a Regatului Unit și altor țări. În țara mea, domnul Juczkowski, un cetățean polonez, a publicat o carte foarte uh, importantă și apelez a, pe această cale la uh, procurorii polonezi să verifice actele de interferență și de ingerință în politica internă a Poloniei. Cred că prin politizarea mass media și prin uh, uh, acțiunile care sunt uh, țintite asupra partidelor politice, evident că sunt influențate în mod direct uh, alege, uh, scorurile pe care politicienii le obțin în alegeri. Cred că trebuie să constituim capacități crescute de uh, organe de mass media uh, tradiționale, trebuie să tratăm mai serios problema mass media sociale. Mulțumesc. Domnule coleg, eh, stimați vizitatori, eh, trebuie să vă rog eh, să nu aplaudați face parte din regulamentul de ordine internă ca, ca de pe tribune să nu se aprecieze discursurile prin aplauze. Acum, domnul López Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar King, stimat reprezentant al um, președinției uh, finlandeze, atunci când a intrat în vigoare uh, Carta Drepturilor Fundamentale, ni s-a spus că ele reprezintă o prioritate pentru această instituție, la oaltă cu amenințarea trolilor și boților și așa mai departe și a grupurilor nestatale legate cu statul, cum este cazul în Rusia, împotriva interferențelor și a dezintoxicării. Dacă ni s-ar fi spus asta atunci, nu am fi crezut. Însă amenințarea este reală și nu este nici neutră, nici, nici cum altcumva. Nu este neutră pentru că favorizează dispersia unor discursuri extremiste și populiste. Nu este inocentă pentru că se leagă de grupuri vulnerabile și afectează nu doar statele membre, ci întreaga Uniune Europeană și Uniunea trebuie să oferă răspuns prin regulamente și măsuri adecvate. De aceea solicităm investiții investiții, pentru eliminarea conturilor false, pentru a un, oferi un răspuns european care să consolideze statul de drept și o comisie specială care să investigheze în profunzime și să vadă care sunt consecințele. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul Gheta. Domnule președinte, Domnule președinte și dragi colegi, știți că este foarte periculoasă dezinformarea care este contra cealaltă fața a monedei uh, informării și care știți că dezinformarea este foarte prezentă pe rețelele sociale. Eu cred că n-am văzut decât începutul acestui fenomen și este absolut urgent să ne opunem. Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru că a lansat această bătălie, dar cum putem să controlăm veridicitatea informației fără să avem uh, o legătură cu birourile cenzurii. Până la urmă, trebuie să mergem ca pe ou aici, dar deja de multă vreme democrațiile au învățat să lupte împotriva difăimării fără să atingă în același timp libertatea de expresie. Aceasta este și sarcina noastră. Trebuie să vedem care este delictul, infracțiunea și să-l definim în lege, care trebuie să fie aplicată de o justiție independentă. Aceasta este datoarea, datoria noastră ca legislator, dar jurnaliștii, și eu sunt unul dintre ei, au uh, trebuit să își schimbe vigoarea, claritatea în ultima vreme pentru ca să nu dea voie tuturor instrumentelor străine să aibă putere de seducție asupra tot ceea ce se poate uh, face aici în ceea ce privește de difaimarea și distorsionarea. Mulțumesc! Doamna Tadino, mulțumesc, domnule președinte. Suntem cu toții de acord că informațiile false și și manipularea lor sunt foarte periculoase. Cetățenii pot fi influențați chiar și în cadrul proceselor electorale de către cei care sunt într-o campanie electorală totală și constantă. Chiar și aici am auzit uh, diferite știri false despre campania rusă, despre finanțări din partea Rusiei, dar o să, se, o să decidă tribunalele. Trebuie să ne gândim la valoarea democratică pe care o reprezintă uh, rețeaua europeană pentru că trebuie să nu uităm că este foarte important ca și uh, în combaterea dezinformării să nu se folosesc pretexte. Nu se pot încuraja comportamente de cenzură sau uh, de comportamente neadecvate, așa cum se întâmplă, de exemplu, pe rețelele sociale. Mi-e teamă că un operator privat, precum Facebook, are deja posibilitatea să cenzureze un cetățean fără să intervină o entitate publică, un terț public și acesta este chiar momentul să luăm măsuri stricte împotriva acestor tendințe. Mulțumesc! Doamna Duriș are cuvântul acum. Doamna Duriș Nicolsonova. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, je úplne jedno z... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Nu este important din ce grup politic facem parte. Scopul nostru este comun. Trebuie să identificăm agresorul din exterior care în continuu lansează campanii de dezinformare la, care amenință democrația din statele membre ale UE. Știm foarte bine că aceste eh, campanii de dezinformare nu și-au originat nici pe Marte, nici în Bolivia, nici în India. Eh, faptele arată foarte clar că administrația lui Putin și Rusia, eh, condusă de administrația lui Putin, stă la baza și la originea acestor eh, cam, campanii. Centrul Strategic de Luptă împotriva atacurilor hibride a publicat foarte clare date Uh, legate de uh, imixtiunile coordonate de administrația Putin în 2016 în diferite procese electorale. Trolii care au fost uh, generați astfel au pătruns până în parlamentele naționale din statele membre și iată, Centrul de Analiză Strategică a arătat foarte clar că este vorba de o agresiune rusească. Domnul Bilcic. dear colleagues, ladies and gentlemen. Mulțumesc frumos. Războiul uh, hibrid și răspândirea uh, dezinformării și a uh, știrilor false amenință instituțiile democratice din toată Europa. Avem nevoie de alegeri juste și libere, la fel cum avem nevoie de referendumuri juste și libere. Și pentru că mare parte din, politica, din campania politică s-a mutat pe rețelele sociale, trebuie să ne asigurăm că internetul poate face față răspândirii dezinformării în mod oportun și eficient. Cel mai recent atac din Austria ilustrează cum democrațiile europene mai mici sunt deosebit de vulnerabile la interferențele externe în alegerile naționale și aș adăuga și răspândirea dezinformării ulterior, după cum se întâmplă astăzi în Austria. Totodată, democrațiile europene mai mici des, uh, au la dispoziție resurse mai limitate pentru a comunica eficient uh, cu privire la mijloacele optime de combatere a acestor atacuri. Prin urmare, doamnelor și domnilor, pentru a proteja democrația în Europa, avem nevoie de o abordare politică solidă și comună la nivel comunitar. Avem nevoie să gestionăm cooperarea cu rețelele de socializare și, prin urmare, îndemn Comisia și totodată președinția finlandeză să ia în serios această chestiune, fiindcă trebuie să fim uniți. Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc, mulțumesc și pentru că ați respectat timpul care vă fusese alocat. Următorul vorbitor este domnul Rafael Glucksmann. Monsieur le Président, chers collègues, oui. Stimate domnule președinte, dragi colegi, da, modul nostru de viață democratic este în pericol. Nu, nu este amenințat de exilații pe care îi lăsăm să moară în Mediterană, ci viața noastră democratică este amenințată de forțele care se amestecă în alegeri. Face problema Stracher, problema Lega, Salvini, problema Cambridge Analytica sau toate afacerile băncilor ruse pentru Frontul Național. Toate aceste uh, probleme arată legăturile financiare între, și raportul de vasalitate între extrema dreaptă europeană aici prezentă cu regimul lui Vladimir Putin. Toate aceste afaceri arată și vulnerabilitatea sistemelor noastre democratice în fața interferențelor străine. Așa că, în fața acestor situații reale, nu trebuie să inventăm um, dușmani imaginari. De aceea vă întreb, dragi colegi, Crearea unei comisii speciale pentru ca să facă lumina asupra acestor interferențe străine este un mijloc foarte util. Este datoria noastră, prin democrație, să nu ne mai lăsăm călcați în picioare și să reacționăm. Danke. Vă mulțumesc, domnul Rovald Nils. Domnule președinte, domnule comisar King, doamna ministru, Înainte de a veni aici, am avut un schimb de opinie cu Jessica Aro. Jessica Aro a fost jurnalistul finlandez care a dezvăluit ce s-a întâmplat uh, în spatele uh, unei adrese uh, din Sankt Petersburg, Rusia, numărul 55, strada Savușchina, ceea ce a găsit ea a fost uh, ceva ce nimeni de aici n-ar dori să trăiască. se încerca de la această adresă să, să se distrugă existența unui om. Și atunci ea a uh, solicitat uh, ca Interpolul să fie finanțat cu mijloace suficiente pentru a putea Eh, lupta împotriva unor astfel de eh, criminali. Mulțumesc. Domnul Krasnodebski, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că interferența unor părți terțe în procesul electoral, oriunde în Uniunea Europeană, și dezinformarea amenință împreună procesele democratice și amenință și dreptul cetățenilor de a primi informații um, fiabile. Plus amenință în mod direct democrația europeană. Uh, nu întâmplător este numită Rusia în acest uh, context uh, mai frecvent decât alte țări. Și statele din parteneratul estic cad victima acestor campanii de dezinformare rusești și ar trebui să le sprijinim împotriva uh, acestor uh, dezinformări. Există însă uh, știri false și campanii de dezinformare care provin și din alte Eh, regiuni, din alte surse, nu în ultimul rând din statele membre, dintr-un stat membru în care, eh, din care, de pildă, și are originea un act de dezinformare eh, pentru a influența alegerile în alt stat membru. Știți că alege- rezultatele alegerilor nu sunt împărtășite chiar de toată lumea. Mulțumesc. Acum domnul Paul Rangel. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, și vreau să vă adresez în primul rând felicitări. Aș vrea să fie clar un lucru. Tot ceea ce trebuie noi să facem împotriva manipulării și împotriva dezinformării, mai precis în ceea ce privește campaniile electorale, nu este vorba de o muncă pe care trebuie să o facem numai în ajunul alegerilor, ci este o muncă continuă, tocmai pentru că manipularea opiniunii publice este făcută din timp și este făcută cu consistență și multă perseverență pe platformele sociale, în mass media convențională și așa mai departe. Deci noi trebuie să avem deja un răspuns, un răspuns continuu la aceste amenințări. Pe de o parte, prin SAE, Serviciul European de Acțiune Externă, unde avem mai multe instrumente, dar și prin intermediul platformelor tehnologice și nu numai, prin și uh, acțiunile noastre colaborare, nu numai spontane, prin acțiuni de colaborare cu diferite instanțe și printr-o formare a cetățenilor. Acesta este punctul la care vreau să ajung. E punctul cheie. Formarea cetățenilor, conștientizarea problemei. Fie că e vorba de, aceast, de o formare sau nu. Domnule președinte, îmi tăiați, dar am un minut 30, îmi cer scuze. Da, da, așa este, îmi cer scuze. Mulțumesc. Deci, o formare și informare a cetățenilor. Formare a oamenilor politici, pentru că și ei contribuie, de fapt, la știrile false. Formarea liderilor religioși, a celor care creează opinii, pentru că ei se contribuie la combaterea știrilor false, dar și formarea mai ales a jurnaliștilor, jurnaliști din toate mijloacele media existente. Formarea tuturor acestor agenți, ca să spunem așa, vor fi, va fi esențială pentru a putea combate știrile false, pentru ca să împiedicăm celălalt risc, care este cenzura pe care nu vrem să o introducem cu aceste măsuri. Mulțumesc! Danke. Mulțumesc, domnul Carlo Calenda. Mulțumesc. Democrația liberală este sub atac. Este sub atac uh, de acum în următorii 10 ani, probabil, din interior, din partide precum Lega, Mișcarea 5 Stele din Italia, care vor să distrugă uh, Uh, aceste valori și la aceste atacuri se răspunde cu alegeri. Democrația se apără cu democrație, dar este sub atac și din partea uh, străinătății, din partea celor care colaborează cu partidele care acționează din interior. De aceea nu putem doar să apărăm democrația. Este nevoie de o comisie specială pentru a putea vedea cum s-a putut să existe interferențe străine grave din partea unor partide care pretind că apără interese naționale, dar de fapt vând interesul național altor țări din afară. Nu putem tolera așa ceva. Europa trebuie să știe să se apere. Democrația este o formă respectoasă de trăire. Nu este slabă, e puternică, știe să răspundă. Și închei, domnule președinte, spunând că intervențiile din partea cealaltă a hemiciclului mi se pare că seamănă cu excuzațio non petita Accusatio Manifesta, în latină. Mulțumesc! Herr Clemen Groschel. Domnul Groschel. Spuștovane predsedujoči, gospod Comisar, upletene tui... Domnule comisar, dragi colegi, ingerența electorilor străini, de stat sau nu, în alegerile noastre și mai ales în campaniile electorale și alte procese care reprezintă baza societăților noastre democratice în Uniunea Europeană, în statele membre și dincolo de acestea, precum și ceea uh, ce fac ei erodează societățile noastre democratice. Vorbim de acțiuni țintite și bine coordonate pe care trebuie să le combatem mai ferm. Pe de o parte, avem de-a face cu noile tehnologii și accesul uh, la acestea și, pe de altă parte, societățile democrate care se bazează pe o adevărată libertate de expresie. Există o serie întreagă de dispozitive, precum și metode sofisticate pentru a deforma adevărul și a prezenta o impresie falsă a adevărului, astfel încât să se reorienteze dezbaterile în cadrul societăților. Răspunsul este urgent pentru că sunt atacate valorile noastre fundamentale, însă trebuie să reflectăm reflectăm bine la el și să-l bazăm pe valorile și normele noastre democratice și pe statul de drept. Trebuie să fim proactivi și să ne bazăm pe informații credibile și verificabile care să facă imposibil activitatea acestora. Urmează domnul Robert Zile. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Amenințarea despre care vorbim, de fapt, este mult mai complexă și mai profundă. Nu este vorba de doar de dezinformare, că ne place sau nu. Trebuie să știm că Uniunea Europeană nu este încă un actor important în ce privește culegerea și procesarea de date în cantitate, cantitate mare. Ce trebuie să facem? Trebuie să ne concentrăm resursele și să colaborăm mai bine ca până acum Oare chiar o facem deja? Am auzit voci care reclamă nevoia înființării unei noi agenții democratice, dar Uh, până la urmă avem uh, birouri și oficii de genul Stratcom în fiecare capitală a statelor membre și de aici ar putea fi delegați ofițeri de legătură la Stratcom. Haideți să folosim competențele acumulate de uh, agențiile naționale pentru că experiența finlandeză, estonă și așa mai departe în ce privește alegerile, de pildă, ar trebui să fie folosită. Mulțumesc, doamna Belinea. Mulțumesc, domnule președinte președinte, mulțumesc reprezentanților Consiliului și Comisiei. Într-adevăr, știrile false au un efect nociv asupra democrațiilor liberale și reprezintă una dintre cele mai importante provocări ale noastre ca societate. Genul acesta de știri, așa numitele fake news, creează confuzie în rândul cetățenilor, subminează încrederea în instituții și induc cetățeanul în eroare, cel mai important, generând instabilitate politică. Adevărul este, și să nu ne mințim, că știrile false sunt instrumentul inamicilor societăților deschise, sunt instrumentul regimurilor autoritare care conduc opinia publică de la putere sau al forțelor populiste care încearcă să condiționeze dezbaterile publice pentru a-și atinge obiectivele. Două exemple clare. Ceea ce s-a întâmplat de curând cu Brexit sau și mai recent în Spania, în timpul crizei uh, secesioniste din 2017. Cu acea ocazie, independentismul catalan și-a arătat maestria în folosirea propagandei, a manipulării și a difuzării de falsități, încercând să proiecteze o imagine negativă a Spaniei, care nu corespunde în niciun caz cu realitatea. Toată această situație nu se soluționează nici cu cenzură, nici cu limitarea eh, libertății de expresie. Acest fenomen scoate în evidență nevoia de a avea mai mult ca niciodată mijloace de comunicare care să garanteze calitatea informației oferite cetățenilor și trebuie să educăm și să formăm cetățeni responsabili și cu spirit critic. Totodată trebuie să insistăm pe științele umaniste și pe capacitatea tinerilor este o miză ambițioasă, dar eu cred că aici este cheia pentru a face față acestui fenomen al știrilor false. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, spune președintele, domnul Sven Nixer. Uh, Mulțumesc. Cred că este important să avem această dezbatere astăzi, dar nu este suficient, având în vedere uh, Uh, ordinea de mărime a problemei. Tocmai de aceea susțin propunerea de a se crea o comisie specială care să urmărească intervențiile în procesele electorale. Rusia este cunoscută pentru influențele sale malițioase și ingerințele sale în procesele electorale. Unele au fost menționate aici regimul de la Kremlin, cât și alte regimuri liberale, nu fac uh, niciun secret din faptul că nu apreciază valorile noastre democratice și de aceea nu ar trebui să ne surprindă că susțin, inclusiv financiar și prin alte mijloace, forțele inclusiv din statele membre, care încearcă să compromită aceste valori. Și mai important este însă faptul că vor să compromită și să submineze încrederea cetățenilor în instituțiile democratic alese pe care le avem. Este o amenințare existențială la adresa Uniunii Europene și de aceea cred că prin constituirea unei comisii speciale facem un pas în direcția cea bună. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul domnul Stanislav Polciac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Chiar dacă s-au făcut eforturi de a mai uh, diminua efectul dezbaterii, vreau să mă concentrez pe propaganda rusă, pentru că propaganda aceasta a Kremlinului a fost foarte prezentă în răspunderea știrilor false și s-a răspândit și mai mult în ultima vreme. Avem experiențe foarte mari cu propaganda rusă în Republica Cehă din cauza invaziei din 1968, care a fost prezentată ca o asistență prietenoasă, iar acum avem o dezbatere la noi în țară despre un, o sculptură a generalului Koniev care este foarte controversată. Dezinformarea rusă trebuie să fie contraatacată. Trebuie să se îmbunătățească uh, contraatacurile noastre. Am introdus măsuri precum raportarea obligatorie din partea platformelor uh, online, dar avem și un sistem de alertă rapidă care ar trebui să faciliteze un schimb de informații pe dezinformare, pe campaniile de dezinformare și ar putea să faciliteze și coordonarea. Însă acum totul depinde de felul în care vom putea noi să punem în aplicare aceste măsuri. Am așteptări foarte mari de la doamna Iurova, care se va ocupa de combaterea dezinformării și știrilor false. Vă mulțumesc. Uh, tu... Her, domnule Polciac, acceptați un cartonaș albastru? Nu. Următorul vorbitor este domnul Pițula, Tonino. Hola. Razvojem digitalizacije informacije Dată fiind dezvoltarea digitalizării, dezinformarea devine um, mai des întâlnită pe platforme, deși este ilegală. Însă, această interacțiune nu este însoțită de protecția uh, informațiilor uh, private sau de verificarea veridicității informațiilor publicate. Scandalul cu Cambridge Analytica arată modul în care se poate folosi dezinformarea pentru a mm, da o formă diferită campaniilor politice. În noiembrie anul trecut s-a văzut că două treimi din cetățeni sunt îngrijorați vis-a-vis -vis de dezinformare sau manipulare cu privire la alegerile în general. Apoi uh, s-a mai văzut într-un alt studiu că uh, au existat interferențe din partea statelor terțe în uh, procesele electorale prin platforme și rețele sociale. Așadar, eu sprijin, susțin uh, crearea unei comisii speciale și cred totodată că aceasta ar trebui să se ocupe de influențarea campaniilor electorale și rezultatelor alegerilor. Mulțumesc! Cu aceasta s-a epuizat uh, lista de vorbitori înscriși conform regulamentului. Am o serie de înscrieri la intervențiile spontane, la Catch the Eye, însă, având în vedere timpul foarte avansat, nu pot să dau curs tuturor solicitărilor și de aceea, din uh, această listă vom, prim, vom accepta doar 5 vorbitori. Primul care s-a înscris este doamna Monica Gonzalez domnule președinte avem nevoie de o europă care să protejeze persoanele și asta înseamnă să consolidăm și acest parlament trebuie să transmită un, mod, un mesaj clar comisiei să protejăm instituțiile și societățile europene. Dezinformarea um, polarizează, se bazează pe naționalism și sentimente religioase și ține de anumite colectivități, cum sunt uh, imigranții sau persoanele cu anumite orientări religioase, persoanele LGTBI și așa mai departe. Însă acest discurs se extinde tot mai mult și a ajuns și în Spania, iar la ultimele alegeri am văzut cum acest discurs al urii s-a transformat într-o apologie politică împotriva migranților și a uh, minorităților LGTBI, uh, vorbind despre sfârșitul identității creștine și așa mai departe. Se caută țapi ispășitori și țapii ispășitori sunt cei care apără aceste persoane și drepturile lor și care sunt identificați ca uh, dușmani. Toate acestea sunt finanțate de identități, de, de uh, entități străine. Avem nevoie de protecția persoanelor și dorim să creăm o comisie specială tocmai pentru a ancheta și a reuși o mai bună coordonare între state. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Kiitos, Rova González. Ja seuraava puhuja on eh, Petra Saustrevicius. Olkaa hyvä. Urmează doamna Petra Salt. Urmează domnul Austrevicius. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, imaginați-vă Uniunea Europeană, care de obicei stabilește standarde globale pentru democrație, care deodată e mai puțin independentă, nu mai are jurnalism de investigație. Societatea noastră în această epocă de post-adevăr este expusă manipulării. Populiștii naționaliști sunt finanțați de externi și ca rezultat trăim ca țările precum uh, Rusia, China sau orice grup extremist. Sunt convins că niciunul dintre noi nu își dorește așa ceva și este de aceea momentul să revizuim legislația Uniunii Europene cu privire la finanțarea partidelor politice, campaniilor sau a candidaților individuali. Avem nevoie și de mecanisme de evaluare pentru a vedea ce se întâmplă cu investițiile strategice străine. Iată de ce eu susțin modul european de viață. Uh, domnule Austrevicius, vă mulțumesc, iar acum dau cuvântul domnului Jérôme Rivière. La la Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu atenție comisia și am înțeles că este mulțumită de uh, lupta sa împotriva dezinformării, însă realitatea e alta. Aud țări sau form- uh, că se aud cum sunt arătate cu degetul uh, țările și diverse formațiuni politice, dar ce facem cu interiorul Uniunii Europene? Britanicii au plecat din Uniune și acum se încearcă prin informații false blocarea acestei uh, decizii și acolo, în, și apoi în Italia, Comisia încurajează o uniune politică împotriva naturii. Comisia își uh, petrece timpul uh, mergând împotriva oamenilor pe subiecte care nu țin de competența sa și calcă astfel în picioare tratatul agităm mari idei grozave, dar nu ne uităm la noi înșine. Mulțumesc! Edustaja Rivier, ja sitten haluaisin antaa puheenvuoron Mulțumesc, domnule Rivier. Dau acum cuvântul lui Claire Daly. Mulțumesc, doamnă președintă. Mi se pare mm, foarte ironic uh, uh, să vorbim despre interferențele în uh, Parlamentul European când știm foarte mult ce deficite democratic există oricum, de ce să te mai deranjezi să faci în plus. Însă, interferențe electorale au loc de foarte multă vreme. Statele Unite au intervenit nu doar în America de Sud și în Orientul Mijlociu, ci chiar în inima Europei. Și singurul motiv pentru care invocăm spectrul Rusiei acum este pentru a da vina pe cineva, pentru eșecurile catastrofale ale partidelor vechi din Europa, pentru eșecul politicilor neoliberale care au lăsat milioane de europeni în urmă, demoralizați și deziluzionați. Acestea sunt adevăratele motive pentru care a fost ales Trump pentru Brexit și pentru creșterea extremei dreapte. Dar evident e mai comod să spunem că e o conspirație și că cetățenii sunt prea proști să știe ce e bine pentru ei. Dacă chiar ne preocupă interferențele electorale, să vorbim despre interferențele constante în procesul democratic de către lobbyști, de către uh, miliardari care dețin uh, trusturi de presă și așa mai departe. Rezolvați asta și nu o să mai aveți probleme cu Facebook-ul și internetul pe care nu interesează pe nimeni în afara acestei bule. Mulțumesc, doamnă Daly. Urmează Mario Caliorait. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc președinției uh, finlandeze și Comisiei pentru uh, prezentările făcute și am încredere că vom adopta o rezoluție fermă pe acest subiect. Atacurile și interferențele în procesele electorale din străinătate sunt uh, uh niște încălcări grave ale drepturilor fundamentale din cartea noastră au urmări grave, după cum am auzit. Și vreau să vorbesc despre importanța gestionării, gestionării și combaterii acestui fenomen, deci pentru care însă avem nevoie de o infrastructură. Pentru a contracara aceste atacuri avem nevoie de măsuri naționale ferme, dar și o cooperare la nivel european și internațional. Și aici UE ar trebui să fie un lider uh, Uh, ferm și angajat uh, foarte clar uh, în combaterea acestor ingerințe externe care nu sunt acceptabile. Trebuie să arătăm că se vor lua măsuri foarte ferme împotriva celor care continuă să practice aceste dezinformări. Mulțumesc! Și acum cred că am pronunțat greșit numele dumneavoastră, îmi cer scuze, spune doamna președinte și acum, uh, pentru că nu mai putem accepta alte înscrieri la cuvânt, uh, suntem uh, mult în urmă, închidem intervențiile spontane și dau cuvântul din nou domnului comisar Julian King pentru remarci de încheiere. Thank you for this, uh, Stimată doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte potrivită după cum ați subliniat foarte mulți, campaniile de dezinformare trebuie să împiedice abilitatea sistemelor noastre de a uh, permite cetățenilor să facă alegeri foarte bine informate, să fractureze societățile noastre, să pună la îndoială procesele electorale și rezultatele lor, să pună la îndoială integritatea instituțiilor noastre democratice. Eu nu cred că putem accepta așa ceva ca o nouă normă. Trebuie să putem face mai multe pentru ca să combatem aceste fenomene. Problema vine din afara Uniunii Europene. Mai mulți dintre dumneavoastră au menționat Rusia aici. Permiteți-mi să stabilim clar Există o echipă în cadrul instituțiilor care are ca sarcină să monitorizeze dezinformarea și campaniile uh, de dezinformare pro-Kremlin. Ei uh, raportează, este vorba de informație care este disponibilă tuturor pe site, după o perioadă anume, dau informații despre informațiile care au fost răspândite despre Kremlin și au spus de asemenea că s-a dublat informația aceasta față de anul trecut. E o problemă foarte mare, nu trebuie să punem la îndoială datele, dar trebuie să fie clar. Alții au invitat din, au învățat din felul în care acționează Rusia. Trebuie să ne îmbunătățim de aceea rezistența, măsurile de combatere, pentru ca să rezistăm acestor campanii de dezinformare, indiferent de unde vin. Iată de ce noi, din partea Comisiei, împreună cu statele membre și cu societatea civilă, am creat o serie de măsuri. Nu suntem mulțumiți în sensul că ne culcăm pe lauri, trebuie să facem mai multe, trebuie să combatem mai bine dezinformarea online, trebuie să facem mai multe pentru îmbunătățirea uh, rezistenței uh, în alegerile noastre. În următoarele săptămâni și luni vom publica codul de bună conduită pe dezinformare pentru ca să ne asigurăm că facem mai multe pentru a proteja integritatea societăților noastre și vă vom raporta despre ce s-a întâmplat până la sfârșitul lui octombrie. Aș dori să spun în răspuns la anumite comentarii care s-au făcut. Acest cod de bună conduită pe dezinformare, care se aplică și platformelor de uh, Um, rețele sociale. Nu are nicio legătură cu cenzura. Nu are absolut nicio legătură cu ideea unui minister al adevărului. Nu are legătură, pentru că nu e vorba de stabilirea unui adevăr la o afirmație politică, ci e vorba de a pune reflectorul pe unele dezbateri politice, pe prominența lor. E vorba despre transparență. Astfel, cetățenii știu când văd informație de unde vine, cine plătește pentru ea, dacă e vorba de un robot sau dacă e vorba de un, o ființă umană care a circulat acea informație. Eu cred că este esențial așa ceva dacă vrem să echipăm cetățenii noștri cu uh, instrumentele necesare pentru a face alegerile bune. Vreau să revin la, la dumneavoastră și cu raportul despre derularea alegerilor europene și cu pachetul despre alegeri libere și corecte vom lucra și la un plan de acțiune pentru democrație, pentru a îmbunătăți uh, reziliența democrațiilor noastre, și vom face o propunere legislativă despre o transparență mai bună, despre publicitatea politică și despre o anunțare clară a surselor de finanțare pentru partidele politice. În același timp, vom continua să lucrăm cu verificatori, cu cercetori, cu societatea civilă și cu uh, platformele civile din statele membre, astfel încât împreună să putem să facem progresul de care avem nevoie pentru a avea un viitor prosper, sigur și democratic pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Kiitokset komissaari King ja sitten neuvoston puolesta ministeri Tytti. Mulțumim domnului comisar King și acum are cuvântul doamna ministru Tupurainen în numele Consiliului Uniunii Europene. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru prilejul de a participa la această dezbatere care Uh, este și un subiect prioritar pentru președinția noastră. Vă mulțumesc pentru participarea activă. Rezistența și fiabilitatea Uniunii noastre se bazează pe unitate. Cu cât suntem mai uniți, cu atât mai bine putem rezista răspândirii dezinformării. Tocmai de aceea este obligația noastră să nu precupețim niciun efort în a apăra sistemele noastre democratice eh, de interferențele și ingerințele externe. Trebuie să o facem însă cu respectarea drepturilor fundamentale, a libertății de exprimare, a libertății în mass media și a libere asociere a persoanelor. Tocmai de aceea vom colabora în plan orizontal între mai multe sectoare, eh, dincolo de frontiere, învățând unii de la alții și pe baza unui schimb de bune practici și de informații operative. S-au făcut deja multe lucruri, dar, așa cum a arătat și comisarul uh, Iurova și comisarul Kim, uh, trebuie să rămânem vigilenți. Tocmai de aceea, președinția a pus un accent important în lista sa de priorități asupra luptei împotriva atacurilor hibride. A, Comisia a anunțat deja unele măsuri pe care urmează să le ia. Și am spus că este important să conștientizăm în rândul cetățenilor uh, acest pericol al uh, atacurilor hibride. Pot să vă spun că vom face totul pentru ca aceste dezinformări să nu capete, uh, câștige teren și să fie restrânse. Vă mulțumesc pentru această dezbatere atât de interesantă și valoroasă. Mulțumesc, doamnă ministru Tupurainen. Această dezbatere se încheie. Rezoluția urmează să fie votată în următoarea sesiune plenară. Și acum vom avea o scurtă pauză tehnică, după care vom relua sesiunea cu următoarea dezbatere, deci câteva minute pauză.